Iniziamo. Bună ziua, dragi colegi! Haideți să începem reuniunea noastră. Benvenuti! Bine ați venit! Bine ne-am regăsit! Sper că toată lumea s-a odihnit și că sunteți pregătiți să faceți față acestei toamne pline de evenimente și de răspundere legislativă. Începem lucrările noastre de astăzi. Dacă nu sunt observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Astăzi, interpretarea este disponibilă în toate limbile comisiei noastre. Aș mai dori să vă spun, pentru că încă nu o făcusem, că Înainte de vacanță am participat la această misiune deosebit de importantă a Statele Unite, care a avut, misiune care a avut loc între 14 și 17 iunie și în afară de președinte, nouă alți membri ai comisiei au făcut această deplasare. Timp de patru zile am avut uh, întâlniri la cel mai înalt nivel. Ne-am întâlnit cu ministrul uh, agriculturii, domnul Tom Vilsack, ne-am întâlnit cu domnul Ron Kirk, care este uh, reprezentantul Statelor Unite pentru Comerț și, bineînțeles, și cu domnul Ron uh, Kirk, cu președinta uh, Comisiei pentru Agricultură din uh, Senat, de asemenea cu asistentul secretarului general, uh, domnul Robert Orr, și cu reprezentanți ai organizației FAO și al Programului Alimentar Mondial. Așa cum știți, americanii reformează legea agricolă, în engleză Farm Deal. Și este un proces paralel cu reformarea politicii noastre agricole comune. De aceea a fost deosebit de important pentru noi să știm uh, ce instrumente sunt disponibile în legea agricolă americană, mai ales instrumentele de piață, programele uh, nutriționale, precum uh, programul uh, suplimentar de ajutor pentru nutriție. Acest ultim program este oarecum echivalentul programului nostru de ajutor alimentar, dar uh, nu au același uh, volum aceste două programe. Este un program de succes în Statele Unite deoarece se uh, împacă atât interesele um, agricultorilor americani cât și, și cele ale consumatorilor celor mai uh, săraci. Am avut nenumărate discuții cu partenerii noștri americani, am uh, abordat și problemele care încă există între Statele Unite ale Americii și Român, uh, și, mă scuzați, uh, Uniunea Europeană, am vorbit despre uh, hormonii de uh, creștere folosiți în zootehnie, în Statele Unite am vorbit despre organismele modificate genetic și așa mai departe. Și am fost de acord cu uh, faptul uh, că trebuie găsită imediat o soluție pentru a debloca exporturile de uh, uh, carne și de produse pe bază de carne din Europa în Statele Unite, exporturi care, așa cum știți, sunt blocate de când a avut loc ultima criză uh, uh, a animalelor afectate de encefalopatie spongiformă. Am avut apoi și o parte a agendei mai uh, um, plăcută pentru că am discutat despre viticultură, am uh, vizitat și uh, în Basburtville un domeniu unde se produc vinuri. În sfârșit, vinuri roșii. În ultima zi am vizitat sediul ONU de la New York și ne-am întâlnit cu reprezentanți ai instituțiilor internaționale care se ocupă de securitatea alimentară. De mai multe ori s-a vorbit despre rolul important pe care îl joacă Uniunea Europeană pentru a asigura securitatea alimentară peste tot în lume. Am adresat o invitație partenerilor noștri americani să vină uh, și dumnealor la Bruxelles în comisia noastră și în general la Parlament. Vă mulțumesc! Acum putem să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, poziția Parlamentului pe marginea proiectului de buget 2012, așa cum a fost el modificat de către Consiliu. Raportor pentru aviz, domnul Luis Capolos Santos. Jim, vrei să adaugi ceva? Da? Aș vrea să evoc un subiect care m-a tulburat un pic în timpul verii. Pentru că am senzația că nu avem atât de multe uh, uh persoane foarte uh, atente la confidențialitate în comisie așa cum ar trebui să fie. Au existat mai multe scurgeri de informații din uh, comisie în timpul verii, ori eu am senzația că nu era vorba despre scurgeri de, inf- scurgeri de informații, ci mai degrabă că erau niște gesturi deliberate și mă întreb de ce au existat aceste scurgeri de informații despre acele texte care în mod oficial nu ar trebui să fie date publicității decât în luna octombrie. și oricum, de fiecare dată când nouă ni se, când nouă ni se comunică propunerile comisiei, nu primim tot dosarul, ci numai 4-5 pagini. Și atunci pun această întrebare. De ce de fiecare dată în domeniul agriculturii se trece peste capul acestei comisii? De ce informațiile ajung mai repede în ziare decât pe mesele deputaților membri din această comisie? Și trebuie să spunem lucrurilor clar pe nume. Domnule președinte, noi avem o răspundere foarte ureașă care ne apasă pe umeri. Este subiectul cel mai serios pe care îl va discuta această comisie în timpul acestui, uh, acestei legislaturi. Și uh, viețile a multor uh, agricultori depind de ceea ce vom face noi aici. Ne dorim să facem o treabă bună. Eu nu cred că Comisia Europeană face o treabă bună și eu nu accept această uh, uh, procedură, această metodă de a, uh, face scurge de informații deliberate. Și atunci vă întreb, de ce spuneți tuturor în Europa mai înainte de a ne spune nouă ce aveți de gând să faceți? De ce procedați astfel? Nu știu care sunt raționamentele interne care au uh, justificat aceste scurge de informații, ce încearcă ei exact să obțină. Poate vor să aibă de partea lor toată media uh, care vorbește despre probleme de agricultură, dar nu cred că este normal să se întâmple astfel. Nu spun că e vina comisarului, oricum este vina cuiva din comisie, vreau să mi se spună de ce s-a întâmplat astfel și eu cred că comisia noastră trebuie să protesteze suscitare. Președintele, îți mulțumesc, Jim. Cred că mulți colegi împărtășesc punctul tău de vedere. E adevărat că atunci când se transmit documente de la un serviciu la altul, uh, pot să existe scurge de informații, dar n-aș vrea să insist asupra acestui subiect și atunci vă propun să trecem imediat la punctul 3 de pe ordinea de zi, unde avem nevoie de suficient de mult timp. După dezbatere vom vota amendamentele la proiectul de buget propuse de către membrii comisiei noastre. Deci amendamente la proiectul de buget pe 2012, așa cum a fost el modificat de către Consiliu iar votul asupra proiectului de aviz va avea loc pe 19 septembrie. Au fost prezentate 82 de amendamente și majoritatea au drept scop să uh, aducă bugetul uh, comisiei la același nivel pe care îl avea înainte ca um, acesta să fie redus de către Consiliu. Dar mai întâi vreau să dau cuvântul lui uh, uh, Luis Capula Santos pentru prezentare și apoi lansăm dezbaterea. Luis, ai cuvântul. Președinte, eh, eu queria desejar a toți os colegas un um bun... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru activitatea lor pentru că au fost multe de făcut și acum mai avem nevoie de și mai multă forță pentru a reuși să depășim problemele pe care ni le aduce viitorul. Au fost înaintate mai multe amendamente și mulțumesc tuturor colegilor care au făcut acest lucru. De asemenea, mulțumesc și reprezentanților comisiei care ne-au uh, susținut și au răspuns la toate întrebările pe care le-am adresat noi în timpul acestui proces. Ceea ce am obținut din partea Consiliului reprezintă o reducere a ceea ce se convenise inițial și fusese propus inițial de către comisie, mai ales în ceea ce privește fructele și legumele sau uh, fructele și laptele pentru unitățile școlare. Aici există păreri diferite între mine în calitate de raportor și reprezentanții Consiliului în ceea ce privește prognozele în care se specifică cum vor sta lucrurile din punct de vedere financiar și cum se va configura exercițiul financiar. 69 de milioane uh, ne bazăm practic pe media anului trecut. Cele mai multe amendamente pe acestea le-am vizualizat, multe dintre ele au de-a face cu reinstaurarea sumelor propuse inițial de către comisie, Există de asemenea câteva propuneri care doresc să fie efectuate și mai multe cheltuieli și mai multe plăți. Este vorba despre recompensarea și despăgubirea fermierilor care au fost uh, afectați de către criză. Deci aici se solicită și mai multe plăți. De asemenea, sunt și amendamente pe care eu nu le susțin, și anumite proiecte pilot și, de asemenea, anumite lucruri care, pe termen scurt, uh, se referă la anumite evoluții rapide. Aș dori să vă rog ca ceea ce voi propune să fie susținut de către dumneavoastră. Cu siguranță vor mai exista și alte amendamente, însă cred că raportul din fața noastră reprezintă o bază bună pentru uh, Comisia pentru Bugete și sper că contribuția noastră va fi preluată de către această comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Luis! Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul și dacă toată lumea are cartela la de vot, vă rog să trecem la vot. Mai întâi, vă sugerez să votăm în bloc toate amendamentele care au drept scop să restabilească același nivel uh, precum cel din proiectul de buget al Comisiei. Deci haideți să votăm în bloc toate aceste amendamente. S-a deschis votul. Chiaro chiusa la votazione. S-a închis votul. Deci în bloc am adoptat cu mare majoritate toate aceste amendamente. Acum trecem la amendamentul 52-26, proiect pilot, s-a deschis votul 52-26. La votazione su 52-26. S-a închis votul. S-a adoptat, aș spune eu. Andiamo 52-28. 52-28 acum. Luis. Da, domnule președinte, aș vrea să spun că că poate din cauza că m-am uh, întors prea târziu din vacanță, am uitat să-mi iau cartela de vot la mine, deci vă rog frumos să uh, uh țineți cont și de votul meu. Da, bineînțeles, spune președintele. Deci acum votăm 52-28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinde. Trecem la 52-72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Următorul, 52-65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vodăm 52-79. S-a deschis votul. Deci 52-79. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la 52-41. 52-41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cincizeci doi optzeci. Cincizeci doi optzeci acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 52-73. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 52-73. Se respinge. Acum 52-68. 52-68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52, 75. 52, 75 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 52-45. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 52-45 și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 52-69. S-a deschis votul la 52-69. S-a închis votul, se adoptă. Acum trecem la 52-81. S-a închis votul, se adoptă. 52-71. s-a deschis votul, amendamentul 52-71. S-a închis votul, se respinge. 52-23. Acum s-a deschis votul. La amendamentul 52-23. S-a închis votul. Se respinge. 52-66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52 51 acum, amendamentul 52-51 pe următoarea pagină, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 52-52. S-a deschis votul. Se adoptă. 52-67 acum. 52-67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, reia președintele, se respinge dacă adăugăm cele două voturi de la persoanele care nu au cartela la, la lei. Să deschizi votul la 52-32. 52-32. Da? Spune. Cineva a cerut cuvântul? E un vot pe părți, spune doamna de Lange. La 52-32 era un vot pe părți. Mai întâi pentru remarca de ordin general, în ce privește importanța acestui proiect de cercetare și apoi ceea ce ar trebui să uh, extindă domeniul de aplicare, lucru cu care noi nu suntem de acord la PPE, pentru că dacă tot e un proiect pilot, mai întâi să-l demarăm înainte de a extinde domeniul de aplicare. Deci vot pe, pe, pe părți. Îmi pare rău, spune președintele doamnă de Lange, nu știam că e așa, deci votăm acum pentru prima parte la amendamentul 52-32, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă prima parte, și votăm a doua parte acum, 52 5232. S-a închis votul la cea a doua parte și se respinge. Acum putem să votăm 52-34. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 52-27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se, se adoptă, se adoptă. Votăm acum amendamentul 52-24. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 52, 74. S-a deschis votul, s-a închis votul, la 52-74 se respinge. Votăm acum amendamentul 52-70. 52-70. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 52-31. S-a deschis votul la 52-31. Se respinge și aici, închid votul. Da, da, se respinge, spune președintele. 52, 30. 52, 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum 52-25. Cincizeci și doi, douăzeci S-a închis votul și se respinge. Acum 52-29. Amendamentul 52-29. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la 52-57. S-a deschis votul la 52-57. S-a închis votul. Se adoptă. 52-77. Se adoptă 52-77. Am uitat să spun s-a închis votul, spune președintele. Se adoptă, deci, 52-77. Acum trecem la 52-78. 52-78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 52 30. 52 13, mă scuzați, 52 13. Se adoptă. Se închide votul, se adoptă. Acum 52 77 Domnul Tarabela a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În asemenea circumstanțe, este puțin excepțional și poate că unii s-ar putea să râdă, dar dacă îmi dați voi, aș vrea să propun un amendament oral. Mă refer la uh, linia bugetară 050806. Este un proiect pilot. Ne dorim să creăm o rețea de solidaritate și de prevenire pentru agricultura europeană cu caracter familial. Și în Belgia, și în uh, Franța, și în Germania, dar și în Elveția există agricultori care ar dori să facă parte dintr-o asemenea rețea și apoi ea ar putea să fie lărgită uh, la toate țările europene, pentru că există probleme similare, probleme de precaritate în uh, domeniul agricol, dar în cele patru țări pe care le-am evocat, există deja patru asemenea rețele diferite, a căror obiect de activitate este să îi ajute pe agricultorii aflați în dificultate. Știți foarte bine că numărul uh, sinuciderilor în agricultură crește, că mulți agricultori uh, au dat faliment și înainte de pauza estivală ne-am întâlnit cu mai multe persoane și nu am avut ocazia să depunem un amendament înscris. De aceea aș vrea să propun acum acest amendament oral, astfel încât să, să um, trecem peste marginea din proiectul uh, de buget al Comisiei cu 135.000 de euro. Dacă toate grupurile ar putea să fie de acord, mă uit la toți raportorii din umbră, o văd și pe doamna de Lange și mă și la domnul uh, Silvestris. Cred că dumnealui ar putea să uh, râdă un pic că fac această cerere, dar atunci când o cerere este legitimă, uh, chiar dacă nu este foarte ortodoxă din punct de vedere al procedurii, cred că am putea totuși să ne punem de acord și să o acceptăm. Mulțumim, domnule Tarabela, spune președintele. Deci avem această propunere de amendament oral. Știți foarte bine care sunt regulile. Dacă toată lumea este de acord, da, am să-i dau cuvântul doamnei de Lange. Dar vreau să reamintesc colegilor că dacă ne dorim ca un amendament oral să fie uh, adoptat, să poate să fie adoptat, atunci toată lumea trebuie să fie de acord. Dar acum îi dau cuvântul doamnei de Lange domnule președinte. Cunosc aceste programe foarte bine și cred că în momente în care agricultura traversează vremuri grele, munca făcută de aceste organizații este una foarte importantă, ce trebuie prețuită. Știți că în țările de jos avem o, un număr de telefon la care agricultorii pot să sune în cazul în care au probleme și acest lucru a dus la evitarea anumitor sinucideri în rândul agricultorilor. Și îl înțeleg pe domnul Tarabela și înțeleg cât de important este, sunt aceste programe. Însă, uh, eu aș fi gata să votez pentru uh, orice uh, tip de, de, de, de programe care menționează mai mult decât doar 5 state din 27. Deci noi uh, suntem obișnuiți cu uh, compromisurile și să nu pierdem vremea în discuții inutile. Oricum ar fi, susțin ideea dumneavoastră, însă vă rog să fim mai europeni și formularea să oglindească acest lucru, să ne referim la cele 27 de state membre și nu doar la 5 dintre ele. Mulțumesc, doamne, doamnei de Lange. Domnul Silvestri s-a cerut cuvântul? Nu? Deci atunci îi dau din nou cuvântul lui Marta Rabela.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 știu că în țările de jos există o astfel de rețea, pentru că există astfel de servicii puse la dispoziția agricultorilor. Uh, acum, în ceea ce vrește toate țările europene, uh, astfel de rețele care să fie la dispoziția agricultorilor peste tot în Uniunea Europeană, e bine, aceste proiecte sunt în curs de realizare și, de altfel, uh, asta și cerem în formularea pe care am redactat-o. Cerem ca astfel de rețele să devină o realitate la nivel european, să fie create acolo unde nu există și să fie extinse uh, și să fie utilizate în toate uh, statele membre ale Uniunii Europene. Să avem aceste servicii de susținere și sprijin către agricultori. Onorevole Delange. Doamna Delange. Bărbații care vorbesc limba franceză sunt întotdeauna încântători, dar nu foarte clari. Dacă uh, eliminăm acele cuvinte Belgia, Franța, Portugalia, Spania uh, și așa mai departe, eu sunt gata să susțin ideea dumneavoastră. Dacă aceste cuvinte rămân în formulare, dincolo de introducerea dumneavoastră în minunata limbă franceză, voi vota împotriva. Deci, dacă nu menționați în mod individual aceste țări, și dacă putem aplica această idee la cele 27 de state membre, atunci vă veți bucura de sprijinul meu. Be, eh, potrebbe essere... Președintele, cred că este fezabil, dacă toată lumea este de acord, să acceptăm sugestia doamnei de Laghe să nu facem trimitere la acele țări în care această rețea există deja, ci să plecăm de la bun început de la premiza că asemenea rețele ar putea să fie create peste tot în Uniunea Europeană. Dacă Marta Rabela ar putea să fie de acord, am fi cu toții mulțumiți să votăm acest amendament oral. Ce spui, Marc? Domnule președinte, într-adevăr ar putea fi un prim pas și salut uh, inițiativa colegilor în acest sens. Nimeni nu se opune, deci ideea poate fi promovată. Semnalăm doar faptul că există anumite experiențe. Uh, ei au încercat să se constituie într-un fel de rețea care nu are o existență oficială E adevărat că franceza are farmecul ei, dar și, și olandeza are uh, farmecul ei și de altfel voi profita de ocazie pentru a mă, explica, pentru a mă exprima în olandeză, chiar dacă nu este limba mea maternă. E greu să fii atât de precis într-o altă limbă decât limba ta maternă. Este evident că proiectul este unul important și toți cei care doresc să participe la el sunt bineveniți, vor fi invitați, vor avea ocazia să facă acest lucru. Haideți să nu respingem uh, lucrurile drepturile, să nu-i respingem nici pe elvețieni care se află la frontierele noastre și care ar putea și eventual să participe. Eu cred că aceasta este, acesta este un compromis foarte bun. Foarte frumos. Deci, amendament oral, așa cum a spus doamna de Lange, fără să facem uh, uh, trimitere la vreo țară anumită. Deci acum votăm amendamentul. Cu acest amendament oral s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum continuăm. A, deci, rămăsesem la 52-77. S-a deschis votul la 52-77. Chiusa la votazione, direi adottato. S-a închis votul, s-a adoptat. Acum trecem la 52-22. 52-22 să votul. Chiusa la votazione 52-22. S-a închis votul la 52-22, se adoptă. 52-12, s-a deschis votul la 52-12. S-a închis votul, se adoptă. Și acum 52-00. S-a deschis votul la 52-00. S-a închis votul, se adoptă. 52. Nu, nu, încă nu votul final. Am votat numai o parte dintre amendamente deocamdată și vă reamintesc faptul că în ce privește amendamentele la textul în sine, termenul limită pentru depunerea lor este 5 septembrie la prânz. Mulțumim tuturor! Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, propunerea de regulament uh, al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului 1698 2005 în ce privește anumite dispoziții referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă sau sunt amenințate de uh, mari dificultăți pentru stabilitatea lor financiară. Dragi colegi, având în vedere uh, dificultățile majore prin care trec mai multe state membre, Comisia a făcut o propunere astfel încât uh, din fondurile Uniunii Europene să poate să fie deblocate sume mai mari în măsură de 85 sau chiar de 95% pentru a sprijini dezvoltarea rurală. Este vorba despre o măsură care va intra în vigoare deja în anul 2011 și nu va avea niciun fel de impact bugetar asupra creditelor de angajament și, în plus, sumele prevăzute pentru perioada 2011-2013 nu vor fi modificate. În timpul reuniunii coordonatorilor din această după-amiază vom numi și raportorul pentru această propunere, dar acum cerem comisiei, dar nu văd pe nimeni deocamdată în sală, sau poate cineva care o înlocuiește pe doamna Dorman Marino, care ar fi trebuit să ne facă această prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că colegii mei sunt un pic în întârziere, dar cred că o să vină în curând, o să poată să ia loc. Eu cred că această propunere este deosebit de clară și am respectat spiritul și litera programului nostru inițial. Nu mai am mare lucru de adăugat. Vă mulțumesc. Grazie a lei, direttore, grazie anche. Mulțumim, spune președintele. Da, îmi pare rău pentru acest mic inconvenient. Poate că uh, am uh, mers mult prea repede cu sesiunea de vot și atunci dumneai ei încă nu a avut ocazia să ajungă. Deci am explicat foarte bine că era vorba despre un ajutor suplimentar pentru dezvoltarea rurală în acele țări care se confruntă cu mari dificultăți financiare. Ne gândim, bineînțeles, la Grecia, la Portugalia și la altele. Eu cred că putem să continuăm, dar vreau, văd că Merit McGuinness dorește să ia cuvântul. Chairman, um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să rog Comisia să ne dea câteva exemple practice, pentru că um, se, la fel ca și Jack Nicholson, um, aș dori să primesc mai multe amănunte pentru a nu se crea confuzie. Această propunere a dus la o rumoare. Este vorba până la urmă despre o finanțare suplimentară, dar nu este vorba și despre un buget suplimentar. Uh, Cred că Comisia ar trebui să fie ceva mai clară în exprimarea sa și în comunicarea sa. Să vedem care sunt avantajele pozitive pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți. Pentru că, în înțelegerea mea, înseamnă că trebuie să se renunțe la anumite măsuri în domeniul dezvoltării rurale în favoarea altora. Însă nu am înțeles exact ce înseamnă acest lucru, de aceea cred că Comisia trebuie să fie ceva mai clară în exprimare în ceea ce privește implicațiile practice ale acestei propuneri. Vă mulțumesc! credo... Îți mulțumesc, Meried. Da, eu cred că putem deja să primim răspunsurile de la comisie, dar, a, domnul Papa Stanhos a cerut și el cuvântul. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, sunt de acord cu doamna Maghines. Trebuie să știm ce cadru anume a fost prevăzut pentru aceste țări care se confruntă cu consecințele crizei. Și poate că la comisie am putea să obținem în momentul de față mai multe detalii, să ni se spună care sunt ideile, care este modul de gândire, care sunt propunerile pentru a ști exact în ce direcție ne îndreptăm. Colega, da. Și domnul Daneli a cerut cuvântul. Spiros, te rog. Χαιρετίζω Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că propunerea comisiei este una bună, pentru că ea demonstrează în mod clar că înțelege care sunt dificultățile cu care se confruntă anumite țări. Comisia demonstrează astfel că nu este indiferentă la aceste dificultăți, față de aceste dificultăți. Însă, aș dori totuși să adresez o întrebare comisiei. Comisia este de acord, având în vedere faptul că va exista o, o evaluare a bugetului global Comisia este oare de acord cu ideea că ar fi înțelept să dăm dovadă de, de flexibilitate în momentul în care vom modifica anumite regulamente, atât în ceea ce privește procedura, cât și în ceea ce privește termenele limită. Spiros, e adesso. Îți mulțumesc, Spiros. Și domnul Iar a cerut cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în principiu, propunerea comisiei este logică și corectă. Însă doresc să mă adresez câteva întrebări, pentru că nu avem în fața noastră documentul concret. Sunt trei întrebări. Prima întrebare este cine definește, de fapt, situația dificilă sau cum se definește aceasta? Când uh, apare un asemenea caz, o asemenea situație? Se poate calcula matematic sau este o decizie politică. Hotărâm că este o situație dificilă. Deci pentru cine, la cine se referă această situație? În al doilea rând, se referă doar la anumite programe sau la toate programele? Și în al treilea rând, pentru această situație. Și anume, în care contribuția europeană este sporită. În această situație există și un control mai atent astfel încât să ne asigurăm că uh, programele sunt implementate cum trebuie și că banii sunt cheltuiți în mod corespunzător? Grazie, onorevole Iar. Mulțumim, domnule Iar. Acum, doamna Reiners. Mulțumesc, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Iar, însă doresc să mai pun și eu o întrebare, și anume dacă creditele de angajament nu sunt sporite, dar aceste state primesc mai mulți bani din partea Uniunii Europene la mine, matematic, rezultatul nu iese. De unde provin banii? Se economisesc de altundeva? Unde există acest potențial de economisire? Avem bani care nu sunt încă folosiți pentru că nu prea înțeleg. În calitate de economist, de multe ori mă întreb de unde pot apărea niște bani așa din senin. Bine, e de quello che ci... Foarte bine. Domnul Aldo Longo ne va explica toate aceste lucruri și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În limitele cunoștințelor mele am să încerc să o înlocuiesc pe doamna Dolmar, Dormal Marino, care va sosi în curând și am să încerc să vă răspund. Propunerea noastră constă dintr-o inițiativă de a acorda anumitor state membre, mai bine zis la cinci state membre, o rată de cofinanțare mai mare din uh, uh, Fondul European de Dezvoltare um, uh, Rurală. Și în regiunile de convergență această rată ajunge de la, până la 95%, iar în celelalte regiuni se ajunge până la maxim 85%. În practică, acest lucru înseamnă că volumul global de finanțare comunitar, comunitară mă scuzați, rămâne neschimbat. Pentru că oricum existau niște sume alocate de la bun început acestor programe de dezvoltare rurală. Însă, acum rata de uh, finanțare uh, națională poate să fie redusă pentru că astfel dorim să mai ușurăm puțin Uh, povara pentru uh, finanțele publice din aceste state care traversează dificultăți. E foarte corectă interpretarea care a fost făcută, și anume că volumul total al programului va rămâne neschimbat. Numai contribuția națională va fi uh, mai mică. Sper că răspund astfel la principala întrebare care a fost uh, pusă. În plus, aș vrea să mai fac câteva precizări și anume deși știu că doamna Dormal Marino, pe care tocmai am zărit-o pe ușă, uh, va ajunge uh, lângă mine peste câteva clipe, dar, cum spuneam, vreau să fac câteva precizări despre impactul general a acestor măsuri pentru economia uh, acelor state. Deocamdată nu putem să evaluăm acest impact nu putem decât să facem um, niște ipoteze despre beneficiul pe scară largă al acestei măsuri, dar nu putem să cuantificăm. Însă acum cred că pot să dau cuvântul uh, colegei mele, care sunt convins să va da detalii ulterioare despre această propunere. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnul președinte, urez bun venit doamnei Marino, dar mai întâi, mai dau încă o dată cuvântul doamnei McGuinness. Mulțumesc. Yes, Poate este reluarea sesiunii de după vacanța de vară și eu sunt puțin mai înceată, însă cred că trebuie să fim cât se poate de clar pe această temă. Statele membre prioritizează anumite proiecte și astfel banii sunt alocați mai puținor proiecte? Pentru că dacă banii rămân aceiași, dar finanțarea UE crește, nu înțeleg de unde vine surplusul de bani. Poate sunt mai naivă, dar nu înțeleg. Poate este o explicație foarte simplă și îmi scapă mie. Însă doresc în termeni practici să înțeleg cum stau lucrurile, pentru că statele membre care sunt afectați, afectate um, Aș vrea să știu dacă în acesta este vorba despre o prioritizare a proiectelor sau este vorba despre o altă matrice. Aș dori, vă rog, niște răspunsuri la această întrebare. Mulțumim, Marian. Doamna Reimers, da, și eu vreau să revin asupra întrebării mele, pentru că, sigur, Bugetul rămâne același, însă cofinanțarea din partea Uniunii Europene crește, iar cofinanțarea din partea statului membru scade. Deci, întrebarea este, ajutăm cu adevărat? Pentru că, până la urmă, numărul de proiecte finanțate scade. Pe de altă parte, ne întrebăm, are vreun sens să finanțăm mai puține proiecte? Poate că Comisia ar putea să ne spună mai în detaliu care este gândirea care se ascunde în spatele acestei propuneri. Luis, Luis Capula Santos are acum cuvântul și apoi Comisia. Muito surpreendido eh, cu... Domnule președinte, sunt eh, foarte surprins. Sunt foarte surprins de faptul că solidaritatea europeană este atât de greu de înțeles de către unii dintre colegii noștri. Un stat membru are, să spunem, eh, dificultăți bugetare și acesta trebuie să asigure finanțare în domeniul sănătății, al educației, al asigurărilor sociale și toate acestea trebuie să fie reduse. Deci există niște reduceri foarte puternice în bugetul național și a, să iau măsuri și împotriva celor care trebuie să beneficieze în continuare de finanțare. Și trebuie să înțelegem că de partea națională nu mai există posibilitatea unei cofinanțări Totuși, anumite programe trebuie să continue. De aceea, cofinanțarea din partea comunității ar putea să sporească puțin, astfel încât să scadă puțin și cofinanțarea națională și măsurile să poată fi duse la bun sfârșit. Acest lucru nu înseamnă că bugetul comunitar trebuie să plătească mai mult, pentru că aceste programe de dezvoltare rurală se vor uh, desfășura în continuare și cred că celelalte state membre nu trebuie să treacă prin aceeași situație în care să aibă nevoie de dovezi de solidaritate. Pentru că ar fi într-adevăr rău pentru Europa dacă am dat dovadă de mai puțină solidaritate. Mijloacele financiare pe care le obține un anumit stat membru, acestea trebuie să fie folosite ulterior, însă cu o rată de cofinanțare mai mică din partea statului membru. Prego, Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Marino. Te rog, Loreta. Please excuse my... Mulțumesc, domnule președinte, și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. A durat mai mult dezbaterea anterioară. Voi trece imediat la subiect și voi încerca să răspund la întrebările care mi-au fost adresate din partea doamnei McGuinness, doamnei Reimers și domnului Capula Santos. Este Situația asta în felul următor. Nu va exista nicio creștere, nicio sporire a bugetului. Însă se va reduce rata de cofinanțare națională. Acest lucru înseamnă în mod evident că vor fi finanțate mai puține proiecte. Dar, în același timp, pentru acele state membre care într-adevăr, nu au posibilitatea acum de a veni cu partea lor de cofinanțare a unor proiecte, acest lucru va însemna că ele vor fi capabile să continue cu programele de dezvoltare rurală și vor reuși să nu piardă bani pentru uh, angajamentele perioadei N plus 2. Acest lucru va ajuta la creșterea economică per total a țării. nu trebuie să gândim uh, la scară prea îngustă în ceea ce privește aceste propuneri, pentru că va exista posibilitatea statelor membre de a reduce cofinanțarea națională. Aceasta nu este obligație, ci este o posibilitate pe care o oferim, iar statele membre vor decide ele însele dacă va fi nevoie să se folosească de această posibilitate sau nu. Asta în primul rând. Și apoi, în al doilea rând, pornim de la premiza că proiectele care vor fi afectate ar fi fost finanțate în perioada 2014-2015. În perioada respectivă de timp, sperăm că noile programe de dezvoltare, dezvoltare rurale vor fi deja în desfășurare. Deci dacă totul merge bine, ceea ce se va pierde ca număr de proiecte ar putea fi recuperat în noua perioadă de finanțare a programelor pentru dezvoltare rurală. Ne referim aici la Portugalia, Irlanda, Letonia, România, dar după cum spun, și Grecia, dar după cum spuneam, nu este vorba despre obligație, ci despre o posibilitate. Sigur, aș putea să fac o prezentare mai exhaustivă sau aș putea să răspund în continuare la întrebări. Spuneți-mi cum să procedăm. Nu Cred că a fost suficient, este clar pentru toată lumea. Nu există un impact bugetar, ci pur și simplu va exista un număr mai mic de proiecte finanțate și statele membre vor putea alege dacă vor să se concentreze asupra unui număr mai mic de proiecte sau nu. Și atunci când nu mai există obligația cofinanțării uh, la nivel de 50%, evident că este mult mai ușor să uh, dai unde verde anumitor proiecte. Domnul Iar, îmi cer scuze, însă întrebarea mea a rămas în continuare deschisă. Și anume, cine definește această situație dificilă? Este o procedură deschisă, țările aderă și pot ieși din această situație? Cine definește cum procedăm? Când poate beneficia o țară de această reglementare? Eh, la domanda de... Doamna Marino, e adevărat că domnul iar a pus această întrebare înainte ca dumneavoastră să fi fost în sală, deci eh, întrebarea concretă este cine a stabilit lista acestor stere au fost folosite pentru a hotărâ care sunt țările care pot să beneficieze de pe urma acestor măsuri. Dați-ne, vă rog, câteva precizări. Yes, no, the list cannot be uh, expanded. Nu, lista nu poate să fie extinsă în sensul că prevederile sunt prevăzute numai pentru acele state membre care uh, în prezent sunt susținute de către mecanismul de a susținere de asistență europeană. Există mai multe mecanisme europene diferite, cel de stabilitate, de asemenea balanța, mecanismul pentru balanța de plăți, uh, asistența pe termen mediu pentru balanța de plăți și, de asemenea, mecanismul de stabilitate financiară europeană. Deci numai acele state care beneficiază de aceste, de ajutoare din partea acestor mecanisme pot beneficia și de rata de cofinanțare mai mare. Așa stau lucrurile. Permiteți-mi să mai adaug un lucru. Statul membru sau acele state membre care sunt în situația respectivă vor decide dacă vor apela la mecanismul respectiv sau nu. Dacă vor să facă acest lucru, trebuie să prezinte o propunere de modificare a programelor lor de dezvoltare rurală. Și de asemenea, împreună cu ele ne vom asigura că propunerile înaintate nu periclitează întreaga strategie și nici obiectivele de dezvoltare rurală. Deci, propunerea nu schimbă echilibrul care s-a obținut prin uh, programele de dezvoltare rurale implementate până acum. Și de asemenea suntem foarte nerăbdători să începem discuția cu statele membre cât de repede vor dori acestea să o facem. Bine, mulțumim doamnei Marino. Doamna Hashort a cerut cuvântul. Okay. Uh, chairman, two points. Uh, both... Mulțumesc, domnule președinte. Două puncte care se referă la uh, management. Ar putea oare comisia să facă câteva comentarii asupra uh, criteriilor care au fost luate în considerare în uh, studiul de impact și să vedem dacă se acoperă uh, aceste criterii. Și în al doilea rând, nu pot să mă împiedic să nu constat faptul că e vorba de acele țări care primesc uh, foarte multe rezerve din partea curții de conturi în ceea ce privește cheltuielile și managementul în domeniul agriculturii. Putem oare să avem deja asigurări că uh, vor exista controle suplimentare asupra modului în care banii sunt cheltuiți uh, în mod efectiv în aceste țări? Giriamo la domanda alla dottoressa Marino. Vă rugăm pe doamna Marino să răspundă la întrebare. Nu a existat niciun uh, studiu de impact asupra acestor uh, măsuri. După cum știți, acest Studiul de impact a fost salutat, acest set de măsuri a fost salutat de domnul Barroso, de Consiliul European, pentru că a existat o, o, o, o situație, aș spune eu, de urgență, având în vedere situația concretă a acestor țări și faptul că ele se confruntă cu dificultăți uh, și reduceri bugetare foarte mari. Asta în ceea ce privește studiul de impact. Acum, în ceea ce privește controlul și managementul nu vom slăbi uh, controlele, ci din potrivă. Faptul că această rată de cofinanțare va crește, asta nu înseamnă că va exista o slăbire a ratei de control și de verificare. Absolut deloc, ci din potrivă. Credo că abbiamo soddisfatto tutti. Da, cred că acum toată lumea este mulțumită și putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi dacă nu mai există întrebări. Următorul punct este că am ajuns la sfârșitul ordinii de zi și că ne reîntâlnim pe 19 septembrie. Dar peste 10 minute îi rog pe coordonator să le vină în sală. Deci peste 10 minute reuniunea coordonatorilor. So, did you have